<clears throat> Good morning, dear colleagues. I propose you to start. Bună dimineața, stimați colegi. Vă propun să începem această reuniune de dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii, putem să o adoptăm. Punctul numărul 2, anunțurile obișnuite. Reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Avem interpretare în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, română, portugheză, cehă și polonă. Vă rog să țineți cont ca de fiecare dată de faptul că interpreții se bazează pe o calitate bună a sunetului și o conexiune video bună a participanților la distanță, astfel încât să-și îndeplinească sarcinile. Vă rugăm să vorbiți clar într-un ritm normal și ca întotdeauna am dori să le mulțumim încă de pe acum interpreților pentru munca lor. Punctele 3 și 4 sunt voturile. Astăzi vom vota cu privire la stabilirea, stabilirea unui mecanism pentru redresare și noua strategie industrială pentru Europa. Înainte să trecem la vot, vreau să-i dau cuvântul domnului Caleda, raportor din propria inițiativă pentru noua strategie industrială pentru Europa, care dorește să intervină scurt înainte să deschidem votul pe acest dosar. Domnule Calenda, aveți cuvântul. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut mulți ani de când Europa așteaptă o politică industrială pentru cetățeni și pentru companii. Și este un aspect esențial astăzi pentru că perioada aceasta cu COVID a dus la relații internaționale mai dure, mai dificile, tranziția digitală și mai ales cea de mediu și toate aceste aspecte fac indispensabilă o politică industrială puternică și mai ales operațională. Am început să lucrăm la acest raport înainte de criza COVID și a trebuit să o adaptăm în funcție de evoluția situației. A trebuit să o adaptăm la impactul profund pe care situația a avut-o asupra societății, asupra companiilor, societăților, mai ales asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Există două etape, o etapă de redresare și o etapă de transformare. În același timp, politica industrială este un subiect foarte larg care implică o serie de aspecte diverse, care include și dimensiunea externă a relațiilor Uniunii Europene, economice și comerciale, precum și dimensiunea internă, inclusiv internă între state. Acesta este motivul pentru care discuția a fost foarte amplă și punctele de plecare au fost foarte divergente și am hotărât să avem o abordare mai inclusivă cu zeci de reuniuni cu raportorii din umbră, cărora, vor să le, cărora vor, voie să le mulțumesc pentru disponibilitate și pentru deschiderea la soluții de compromis. Am avut uh, reuniuni tehnice, am avut un contact constant cu Comisia Europeană, au fost 700 de amendamente primite și am reușit să le uh, concentrăm în 17 propuneri de compromis pe care astăzi trebuie să le evaluați. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, pentru că raportul îl cunoașteți, l-am mai discutat și cu alte ocazii, însă, după părerea mea, esențial este să subliniez un aspect la final. În timp ce Comisia Europeană se pregătește să uh, elaboreze un raport la zi pe politica industrială, Parlamentul European, cu forță, precizie și, concre- și abordare concretă, trebuie să-și spună punctul de vedere. Există acum nevoia de a, ne, de a arăta care sunt instrumentele de utilizat. Deci nu doar să ne prezentăm viziunea, ci să arătăm comisiei care sunt instrumentele de care e nevoie pentru ca raportul să nu rămână la un nivel pur teoretic. Cred că împreună vom reuși și cred că este foarte important ca cetățenii europeni să primească, precum și Comisia, să primească din partea Parlamentului un mesaj clar și ferm pe subiectul acesta, care este o mare provocare. Mulțumesc. GUE a transmis o declarație cu o opinie minoritară care va fi anexată conform articolului 55.4. Uh, we should uh, verify that if we have... Înainte să trecem la vot, să verificăm dacă avem quorum. Înțeleg că avem quorum. Atunci putem să Începem votul. Doar membrii care și-au transmis numele secretariatului uh, din timp pot să voteze. Membrii au primit ieri un uh, e-mail de la secretariatul Intră cu voturile și instrucțiunile de vot și vă rog să transmiteți acestea pentru toate amendamentele care apar pe listă, apoi completați voturile cu numele, semnătura, scanați sau faceți o fotografie a documentului și trimiteți versiunea semnată secretariatului ITRE pe adresa itrevote arondeuropa.eu de pe e-mailul dumneavoastră oficial de la Parlamentul European. Doar acele voturi tr- transmise de pe adresa dumneavoastră oficială vor fi numărate. Voturile s-au deschis acum. Veți primi imediat un e-mail de la secretariatul ITRE prin care vi se solicită să votați. Bineînțeles, colegii care se află în sală pot să voteze aici. Voturile vor fi deschise până la ora 11. Doar voturile care au fost primite până la acea oră vor fi luate în considerare. În această după-amiază, la ora 17, secretariatul ITRE le va comunica membrilor rezultatele voturilor, iar voturile finale pe cele două dosare vor fi deschise mâine prin e-mail la ora 10 și se vor închide la 11.30. Dacă vreun amendament de compromis este respins, atunci votul pentru amendamentele relevante va fi deschis înainte de votul final, așa că se va actualiza timpul de vot și vi se va comunica acest fapt, stimați colegi, la timp, prin intermediul e -ului. Așa că vă rog să votați și noi acum trecem la principalul punct de pe ordinea noastră de zi și anume dialogul cu comisara noastră pentru energie, doamna Kadri Simpson. Dumnea ei ne va prezenta valul de renovare și strategia pentru metan Aș dori să-i mulțumesc comisarei Simpson pentru faptul că se află astăzi alături de noi, de la distanță. Ar fi trebuit să se afle aici, alături de noi, însă în ultimul moment nu a mai fost posibil, așa că e mai bine să fim în siguranță, să respectăm toate regulile. E foarte important că uh, Doamna Catherine Simpsons este alături de noi astăzi, ne prezintă două strategii importante care au fost adoptate ieri în Comisia Europeană, valul de renovare și strategia pentru metan. Iată, abia adoptate de Comisia Europeană și un dialog important cu noi astăzi. Ambele strategii sunt importante în decarbonizarea sectorului energetic, sunt de asemenea importante pentru creștere, locuri de muncă, redresare. Uh, Valul de renovare are de-a face cu rata de renovare scăzută a clădirilor, aproximativ 1% în Uniunea Europeană și de asemenea abordează și barierele existențe la ener- eficiența energetică în clădirile din Uniunea Europeană. Bineînțeles, investirea în renovare ar ajuta și la redresarea economică, s-ar crea locuri de muncă, ar fi ajutate IMM-urile și companiile locale și regionale în aceste vremuri dificile. Strategia metanului subliniază cum își dorește dorește UE să reducă emisiile de, med- de metan pe trei surse principale de emisii de metan, cele din energie, agricultură și, și, ce, și din agricultură avem și ă, deșeuri. Avem aproximativ o oră și 40 de minute, procedura o cunoașteți, o rundă de coordonatori sau înlocuitorii acestora, apoi urmează o a doua rundă cu membrii, 23 de membri, care vor interveni. Dacă avem timp, atunci vom mai avea și procedura de luare spontană a cuvântului și, bineînțeles, membrii care sunt prezenți în sală vor avea prioritate. Vă rog să mențineți timpul de vorbire care v-a fost alocat, astfel încât toată lumea să poată să intervină, să își exprime părerile și, și mai important, doamna Simpson să aibă timp să răspundă la întrebări și să tragă concluziile. Acestea fiind spuse, îi mulțumesc din nou doamnei comisar Kadri Simpson pentru că ne stă la dispoziție astăzi să discutăm despre aceste două documente importante care tocmai au fost adoptate de Comisia Europeană și sper că vom avea o conexiune stabilă și că putem să avem acest dialog astăzi, așa că îi dau cuvântul. Mulțumesc! Într-adevăr, Până în ultimul moment am sperat că mă voi putea afla alături de dumneavoastră în Parlamentul European, însă acum câteva minute mi s-a spus că ar trebui să evit orice fel de reuniuni fizice, așa că mă conectez acum de pe calculatorul meu. Însă mă bucur că mă pot afla alături de dumneavoastră astăzi, astfel încât să vă pot, intro- vă pot prezenta aceste inițiative adoptate ieri de comisie. Sunetul vorbitoarei s-a întrerupt. Vă voi prezenta primul raport cu privire la starea Uniunii odată cu adoptarea pactului ecologic. De la acel raport există 27 de evaluări și din partea statelor membre și recomandări. Astăzi mă voi, anexa, mă voi axa pe renovări și pe strategia pentru metan. Sunt inițiative foarte importante cărora trebuie să le acordăm atenția cuvenită. În sesiunea plenară, când mă veți invita, vă voi vorbi despre star, starea Uniunii Energetice. Vreau să-i mulțumesc Parlamentului pentru cooperarea apropiată în ceea ce privește aceste subiecte, renovarea clădirilor și metanul. Par- raportul din propria inițiativă a Parlamentului pentru eficiența energetică e unul pregătit de Comisia ITRE și a fost unul foarte important în munca noastră și vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborare. Când am adoptat pactul ecologic în decembrie, am identificat clădirile existente ca reprezentând o cale de a îmbunătăți eficiența energetică și a reduce costurile energetice și emisiile de dioxid de carbon. Acum Clădirile reprezintă 40% din consumul nostru energetic și 36% din emisiile de dioxid de carbon. 85% dintre clădiri sunt mai vechi de 30 de ani. Știm că majoritatea dintre aceste clădiri vor exista și în 2050, așa că aceste clădiri existente sunt cele care consumă în medie de două ori mai multă energie decât noile construcții. Iar pentru obiectivul de reduceri trebuie să trebuie să fie reduse cu 60% emisiile de dioxid de carbon și consumul de energie pentru încălzire și răcire. Nu e singurul motiv pentru care avem nevoie de un val de renovare a clădirilor. După criza coronavirusului, eficiența energetică și renovările devin deosebit de importante pentru că au un efect direct asupra creșterii locurilor de muncă, ajută la lanțurile locale de aprovizionare și ajută micile companii. Nevoia de investiții e enormă, până la 275 de milioane de euro până în 2030. E de asemenea și o oportunitate pentru sectorul de construcții. Sunt importante pentru eficiența energetică a clădirilor, economie energetice. Am 100, peste 100.000 de noi locuri de muncă pot fi găsite în acest sector până în 2030. Ne dorim să dublăm cel puțin rata anuală de economisire în ceea ce privește consumul energetic. 35 de milioane de clădiri publice și private trebuie să fie renovate până în 2030. Renovarea ne ajută nu doar să reducem consumul energetic, ci reprezintă și o șansă, o șansă să transformăm construcțiile în Europa, să ne transformăm birourile, casele în niște clădiri care își pot controla în mod activ product, consumul energetic. Trebuie să fie înlocuiți uh, combustibilii fosili cu energii regenerabile pentru încălzire și răcire și să fie instalate și noi tehnologii de mobilitate. E o oportunitate pentru a ne reface clădirile, cartierele, orașele, acestea să devină mai accesibile și tot mai ecologice. Stimați membri ai Parlamentului, cu toții știți cât de dificil e să se facă aceste renovări. La fiecare pas din lanțul de renovări există o lipsă de informații, de consiliere, o lipsă de uh, alegeri pentru finanțare, s-ar putea să existe și o lipsă în forța de muncă în acest sector al renovărilor. Și e nevoie de sprijin pentru persoanele cele mai vulnerabile. Renovarea nu trebuie să rămână un document abstract pentru Bruxelles. Noi am venit cu propuneri concrete și voi menționa doar o parte dintre acestea. În primul rând, renovarea reprezintă acum o emblemă a redresării. Mecanismul pentru renovare va avea 30% din cheltuieli pentru investiții în ceea ce privește clima. În statele membre, o treime din banii pentru renovări sunt utilizați, peste 80 de miliarde în investiții pentru următorii ani. Am adoptat un document cu orientări astfel încât să le ghidăm pe statele membre să includă renomente, elemente de renovare la nivel național, în planurile naționale. Multe sunt pregătite să o facă și noi suntem pregătiți să le însoțim. În al doilea rând, ne gândim cum putem să menținem proiectul în CFM și să fie protejate propunerile noastre. Există metode concrete prin care spunem cum pot fi folosite fondurile UE pentru finanțarea unor asemenea proiecte. Să fie crescute capacitățile, astfel încât la nivel local să poată fi alese proiecte foarte bune. Apoi e nevoie de stimulente de reglementare pentru renovare. O facem în trei feluri. În primul rând, să standardizăm certificatele de performanță. Vom vedea cum putem introduce un prag minim de performanță energetică pentru clădiri și apoi vom extinde obligația pentru autoritățile publice să renoveze clădirile publice, nu doar la nivel central, ci toate clădirile publice. Sectorul public trebuie să aibă un rol de lider. De asemenea, ne vom axa și pe cum putem reglementa încălzirea și răcirea, pentru că acest sector este cel care consumă cea mai multă energie. Vom promova tehnologii cu emisii scăzute. va fi crescut obiectivul pentru energie regenerabilă pentru consumatorii finali. Acum, permiteți-mi să spun câte ceva și despre sărăcia energetică și clădirile care au performanța cea mai scăzută. Există o legătură foarte strânsă cu ineficiența energetică a acestor clădiri și dorim să abordăm și acest element. 34 de milioane de oameni nu reușesc să-și încălzească așa cum ar trebui casele sau să le răcească și e un lucru inacceptabil. Cu strategia am adoptat o recomandare și orientări pentru statele membre pentru a aborda sărăcia energetică. E un instrument important. Statele membre vor trebui să vină cu definiții naționale în ceea ce privește sănărgia energetică și nevoie de măsuri politice bine țintite, însă cam totul ține de guvernele naționale. Noi propunem o alianță pentru locuințe accesibile, ne vom axa pe renovare și vom avea și niște standarde minime de energie, astfel încât să abordăm și chestiunea locuințelor cu venituri scăzute. Acum permiteți-mi să vă spun câte ceva și despre strategia pentru metan. După cum știți, metanul este al doilea cel mai important caz cu efect de seră, e de asemenea o sursă de poluare a aerului importantă. 95% e produs de om. 95% din metanul produs de om vine fie din deșeuri, agricultură sau energie. Acest procentaj acoperă toate cele trei sectoarele, însă în sectorul energetic putem să acționăm pentru că jumătate din emisii se regăsesc acolo. Pe termen scurt, strategia sprijină inițiative voluntare, eforturi care se pot face în mediul de afaceri astfel încât să fie reduse aceste emisii, să se facă o verificare și o raportare. Însă nu ne putem opri aici. Strategia anunță și o propunere legislativă în Uniunea Europeană cu măsurare obligatorie, raportare și verificare pentru toate emisiile energetice de metan și de asemenea și obligații de a întreprinde acțiuni în ceea ce privește infrastructura. De asemenea, vom aborda tot ceea ce se întâmplă în sectorul energetic. Europa va avea rol de lider, însă nu putem să facem totul singuri. De fapt, Europa e responsabilă de doar 5% din emisiile globale de metan în sectorul energetic. Trebuie să lucrăm cu partenerii noștri internaționali pentru a aborda emisiile în întreg lanțul de aprovizionare în cooperare cu programele ONU pentru mediu, s-a fondat un observator internațional pentru metan. Acolo se vor colecta date corecte legate de emisiile de metan la nivel global. Noi vom contribui financiar prin Orizont 2020 la acest buget, dar și mai importante sunt datele de satelit. Copernicus deja detectează vârfuri de emisii și concentrări de emisii, de exemplu ce se întâmplă la producția de țiței și în minele de cărbune. Aceste date vor fi foarte exacte în următorii ani. Vom putea monitoriza și emisii mai scăzut, nu atât de concentrate. Și apoi ne vom gândi dacă să introducem standarde în ceea ce privește emisiile de metan, ceea ce se întâmplă aici în Europa pentru producătorii internaționali să fie și ei mai activi și să reducă emisiile de metan. Stimați membri ai Parlamentului European, cred că am reușit să acopăr principalele aspecte ale inițiativelor noastre și sper că ne vom putea întâlni în curând, fizic, însă acum aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Thank you, thank you so much, Commissioner. Mulțumesc uh, foarte mult. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentare și pentru că ne-ați explicat esența celor două inițiative. Acum deschid discuția, prima rundă de intervenții, <clears throat> comentarii, întrebări, coordonatorii grupurilor politice și veți avea câte trei minute. Vă rog să respectați timpul uh, alocat. Mai întâi, doamna Maria Carvalho, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna comisar. Mă bucur întotdeauna să vă întâlnesc. O să încep cu comentarii și o întrebare în legătură cu renovările. Acest val de renovare e salutar și puteți conta pe sprijinul grupului nostru. Un sprijin ferm pentru eficiență energetică. În ce privește renovările, considerăm că e o cale foarte eficientă de a reduce consumul de energie și de a crea locuri de muncă pe plan local, de promovare a dezvoltării economice și utilizarea de materiale locale. Vom avea și alte ocazii să aprofundăm subiectul cu dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb încă de pe acum două lucruri mai întâi. Care credeți că e cea mai bună cale de a ne ocupa de standarde minime pentru clădirile existente? Ce vom face cu clădirile locuite? Va fi ceva obligatoriu sau vă gândiți la stimulante pentru clădirile utilizate să fie renovate? Cum să-i mobilizăm pe cetățeni hm? în acest val de renovare? A doua întrebare se legă de integrarea energiei regenerabile în eficiența energetică. E cea mai bună cale să se facă în mod holist, să se renoveze și în același timp să se introducă măsuri de eficiență energetică, să se integreze elementele regenerabile. Întrebarea. Ce planuri aveți? Vă gândiți în strategie să includeți celule energetice mici în clădiri, celule de hidrogen eventual? se poate lega renovarea și de strategia privind hidrogenul. În ce privește strategia metanului, o salutăm și am vrea să vă mulțumim pentru propunere. A venit momentul să vedem cum uh, statele membre, statele membre și vecinii noștri se ocupă de de localizarea metanului sau scurgerile de metan, cum sunt monitorizate, raportate, rezolvate. După cum am spus, avem în prezent tehnologii pentru a repara ușor uh, astfel de scurgeri. E o parte considerabilă a emisiilor pe care o putem evita prin tehnologia de care dispunem în prezent. E interesant de adus aminte că emisiile din sectorul energetic în domeniu sunt mult mai mici în comparație cu alte sectoare, cum ar fi agricultura. A venit momentul ca noi, ca politicieni, să privim cu seriozitate emisiile care vin și din alte sectoare decât energie. Energie e importantă, dar nu e singurul sector cu emisii. trebuie să ne ocupăm și de emisiile din agricultură. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumim, doamna Carvalho. Doamna Toia nu e în legătură, o să revenim. Domnul Petersen. Dar vă rog să respectați trei minute, dragi colegi. Cel mult trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna comisar. Mă bucur să vă văd. Sper să ne vedem în curând și în viața reală. Vă mulțumesc pentru ambele strategii, în general. Noi de la Renew Europe <clears throat> suntem foarte dornici să trecem la muncă. Așteptăm un elan în uh, pactul ecologic să venim uh, cu alte propuneri și din partea Parlamentului European. Agenda verde, pactul verde, nevoia de a avea acest element verde în pachetul de relansare e esențial și așteptăm cu interes să punem în aplicare, să depunem eforturi la aceste dosare. Să ne ocupăm de aceste sectoare, strategia offshore care va veni în curând, strategia metanului despre care ați vorbit, ca și valul de renovare. O să mă concentrez pe renovare acum. Recunoaștem și mă bucur să văd Primul principiu al eficienței energetice figurează pentru că e un element cheie pentru a ne îndeplini obiectivele de climă, să ne bazăm politicile pe principiul eficienței energetice. Nu putem mm, sublinea excesiv importanța lui, ar trebui să aibă un rol predominant în uh, propunerile pe care le faceți. Mă bucur să văd de asemenea că în valul de renovare subliniați importanța nivelurilor minime de performanță și a unor standarde minime. E una dintre căile pe care trebuie să mergem pentru o înverzire suplimentară a sectorului de clădiri. Mă bucur să vedeți că, să văd că ați inclus și clădiri nerezidențiale, sectorul public. Toată lumea știe că e o problemă majoră de care trebuie să ne ocupăm pentru a ne îndeplini țintele de mediu și de climă. Mă bucur să văd și ideile propuse legate de investiții. Trebuie să avem abordarea corectă, având în vedere că nu există profiluri fără risc în eficiența energetică. Cum să agregăm proiectele, cum să fim și mai ambițioși, un element de mare importanță care trebuie examinat în amănunt. În fine, o întrebare. Sunt multe idei bune pe care le-ați propus, pe care trebuie să le punem în aplicare, dar cred că e și un mare semn de întrebare. Gorila de 400 de kilograme din mijlocul sălii, problema implementării. Ați uh, menționat diverse elemente, ne putem uh, gândi la multe elemente de atractivitate, de stimulare, dar ce ar trebui să facă Comisia pentru implementare? directiva eficienței energetice, doar jumătatea dintre statele membre au depus planuri și se ocupă de problemele reale. Deci aș vrea să vă pun o întrebare delicată. Ce faceți cu implementarea, având în vedere că statele membre nu își îndeplinesc obligațiile și nu își asumă răspunderea? E nevoie și de partea de sancțiuni. Mulțumim, domnule Peterson. Domnul Borchiacu, Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. E regretabil că primim aceste două inițiative. Nu le-am primit decât ieri. Sper că data viitoare să le putem primi cu mai mult timp înainte. În ambele cazuri, și la renovarea clădirilor, principiul care ne interesează cel mai mult e tranziția echitabilă. Avem strategii pe termen de lungat. În legătură cu metanul, <clears throat> mă bucur să văd că strategiile adoptate până acum de UE din anii 90 au redus emisiile în cele trei principale emisii antropogenice. Din 1990 s-au înjumătățit o treime în <clears throat> deșeuri și o treime la agricultură. Dacă tendința e pozitivă, de ce considerați necesar să accelerați măsurile adoptate până acum? Vă gândiți la implementarea unui sistem asemănător cu ETS în ce privește agricultura, unde de multe ori sunt mici întreprinderi cum îi atrageți uh, într-o tranziție cu o contribuție pozitivă pentru a avea durabilitatea de a putea sprijini această schimbare? În legătură cu renovarea clădirilor, suntem de acord cu ideea de a lucra în clădiri uh, durabile și eficiente. Am și o întrebare în legătură cu eficacitatea programului. Cum vă propuneți să încurajați renovarea prin rambursarea cheltuielilor prin sistemul financiar sau cu fonduri furnizate în, în avans la prezentarea de proiecte. E un element important pentru accesibilitatea din partea populației. Ultima întrebare pentru clădirile publice. Cum credeți că statele membre își vor finanța renovarea clădirilor publice? Mulțumesc. <clears throat> Mulțumim, Paul. Acum doamna Ita Paulus din partea verzilor. Hmm, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența astăzi. Mă bucur că ați venit în comisie să răspundeți la întrebări. O să mă concentrez pe strategia metanului. Am mai multe întrebări. În lumina nevoii de a reduce emisiile cu peste 30%, după cum s-a spus, în strategia metanului pentru a putea atinge obiectivul climatic de cel puțin 55%, dacă nu chiar 60%, cum a votat Parlamentul. Cum evaluează Comisia? În primul rând, studiul publicat în ce privește datele științifice pe baza măsurătorilor care arată că emisiile de metan din extragerea carburantului fosil și din utilizare sunt subestimate cu cel puțin 25%. Ce înseamnă asta pentru reducerea preconizată, măsurile din sectorul energetic și ce înseamnă pentru acțiunile UE în coaliția ONU privind clima și aerul curat. În al doilea rând, cum evaluați faptul că un mic număr de <clears throat> sonde de gaz și de petrol uh, sunt răspunzătoare de o mare parte a emisiilor din sectorul energetic, veți întreprinde acțiuni în legale împotriva lor pentru a reduce, de exemplu, în cadrul directivei emisiilor industriale? În al treilea rând, cum evaluați problema că producția de biogaz din alimente, din culturi, furajare, spre deosebire de cea din gaze din deșeuri sau reziduri, de fapt, crește emisiile de metan. Această problemă va fi avută în vedere când directiva energiei regenerabile va fi revizuită anul viitor. În al patrulea rând, cum evaluați uh, ideile propuse de mai multe state membre că vor să mărească investiții în uh, infrastructură de gaz fosil, în timp ce elimină utilizarea cărbunelui și cer fonduri de la UE. Nu vi se pare ceva contraproductiv pentru că asta ar face emisiile de metan de fapt să crească? Am citit comunicarea dumneavoastră cu privire la metan cu atenție ieri și m-ar interesa să aud de ce e atât de dificil să se stabilească standarde sau scheme de certificare în ce privește importurile de gaz. Am avut strategii cu privire la metan de peste 20 de ani și uh, mi se pare că lipsesc acțiuni pentru a reduce emisiile. Se pare că acest gen de reglementări nu sunt posibile sau doar altfel în Uniunea Europeană, în timp ce e ceva stabilit în țări precum Canada. Aș vrea așadar să știu de ce stau lucrurile așa cum sunt și vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc. Acum, doamna Krasnodevski.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 Please proceed like this. I will close my microphone now, Mr. Krasnodevski. Hello? Do you hear me now? Yes. Thank you. Vă auzim acum. Am două observații doar ordin general care sunt valabile nu doar pentru competențele domnului comisar. În primul rând, există o mare discrepanță între programele foarte ambițioase pe care le avem în alte domenii, iar aici nu facem decât să ne limităm la măsurări, la raportare, mai ales în ceea ce privește agricultura. Știm că principalele emisii de metan sunt din agricultură și nu știu de ce, în ceea ce privește metanul, Comisia are niște ambiții așa de limitate. Prin urmare, prima mea întrebare ar fi de ce să ne concentrăm pe sectorul energetic în acest domeniu al metanului dar să nu punem accentul și pe agricultură. Asta ar fi o discrepanță. Apoi cealaltă este la nivelul clădirilor. În valul acesta de renovare în construcții, suntem destul de ambițioși și întrebarea mea are legătură cu utilizarea temporară, mai ales în cazul încălzirilor centrale a gazului. Da, a doua întrebare este, nu văd în strategia publicată o diferențiere pe regiuni. Ideea este că emisiile clădirilor variază de la o regiune la alta. Există orașe în multe țări unde există multe noi clădiri și adaptarea ar fi mai ușoară. Pe de altă parte avem, dacă e să comparăm, de exemplu, Varșovia, orașul meu, cu Cracovia, un vechi oraș polonez care n-a fost distrus în război, vedeți că acolo sunt cereri mult mai mari uh, în ceea ce privește atingerea obiectivului prezentat în strategie. Deci, a doua mea întrebare, de ordin general, are legătură cu modul în care vorbim despre o tranziție justă și despre a face față penuriei de energiei. Dacă nu trebuie să luăm în considerare și aceste diferențe regionale și chiar diferențe între orașe în aceeași țară. Mulțumesc, domnule Krasnodevski. Doamna Alisa Matias are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză. Vreau să-i mulțumesc în primul rând, domnule comisar, pentru prezența evident, pentru discutarea unei propuneri așa de importante. Și am niște întrebări de făcut, având în vedere propunerea comisiei. Întâi de toate aș vrea să știu în ce fel a fost structurată propunerea aceasta, mai ales din perspectiva pilonului social european. Există o propunere referitoare la drepturi sociale, propunere care a fost adoptată de mai multe instituții europene în 2016 și aș zice eu că nu există o coordonare, o stabilire de legături între propunerea privind eficiența energetică a clădirilor și reducerea consecințelor negative și pilonul social european. După părerea mea, dimensiunea socială este esențială și din această perspectivă. Apoi se insistă foarte mult în această propunere pe o abordare comunitară. Adică trebuie să intervenim la nivel comunitar cât mai mult posibil, pentru că toate aceste aspecte referitoare la eficiența energetică, la restructurarea clădirilor, au o conotație foarte diferită de la un loc la altul, de la o regiune la alta. Deci acesta este un aspect al propunerii care trebuie să fie discutat. Și apoi trebuie să gândim un pic lucrurile pe termen lung. Trebuie să prevedem totul la nivelul programării urbane. Trebuie să încercăm să intervenim la nivelul recuperării energetice, la restructurării clădirilor și să facem legătura între toate acestea și transport, să integrăm în practică acest lucru și în alte politici europene. Și aș vrea să știu dacă în comisie v-ați gândit la acest lucru. Apoi, penuria energetică, sărăcia energetică este o mare problemă pe care trebuie să o discutăm. Noi am făcut propuneri pentru politica energetică, dar poate că nu uh, s-a acordat suficientă atenție acestui subiect al sărăciei energetice. Eu am niște îndoiele aici pentru că știm că sunt multe orașe europene care sunt afectate de ceea ce se numește gentrificare. Adică multe persoane sunt împinse spre periferie nu mai au puterea de cumpărare, nu mai au banii să-și permită să trăiască în centrul orașelor. Mă întreb dacă e un fenomen pe care l-ați avut în vedere și ce impact ar putea avea restructurarea clădirilor asupra prețurilor, asupra nivelului chiriilor. Vor fi chirii mai controlate sau acest proces de gentrificare va fi exacerbat? și vor fi și mai multe persoane care vor fi forțate să părăsească centrul orașelor pentru a trăi la periferie. Și apoi aș mai avea o întrebare. Propunerea aceasta ar putea avea în vedere și faptul că statele membre sunt cele care trebuie să definească anumiți parametri și trebuie să garanteze că persoanele pot face față cheltuielilor aferente acestor restructurări. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Patriția Toia, înțeleg, vicepreședinte și reprezentant SND, este acum uh, online, așa că îi dăm cuvântul. Mr. can you raise hand so that we can see you? looks it's... Uh... Se pare că nu putem să o găsim pe colega noastră. Bun, o să revenim în a doua rundă, eventual. Punem punct aici primei runde de intervenții și o invit pe doamna comisar Simpson să răspundă la prima rundă de întrebări și comentarii. Aveți șapte minute la dispoziție. Vă rog. Thank you. Um, <clears throat> thank you for strong... Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Știm cu toții că renovarea clădirilor este o măsură rapidă și cu costuri relativ scăzute la dispoziția autorităților publice și acest lucru duce la economii pe termen lung la nivel energetic și la nivel de resurse financiare. Implementarea acestor standarde, evident, standarde evident că necesită eforturi serioase, însă există state membre care deja fac acest lucru. Franța și țările de jos au deja niște standarde minime și este important să arătăm clar că, așa cum o facem în comunicarea de astăzi, că vom evalua foarte atent și detaliat introducerea standardelor de performanță energetică. Există un calendar și o sferă de aplicare ce include și dimensiunea socială și economică pentru ca aceste standarde să fie fezabile. Doamna Carvalho a pus o întrebare cu privire la rolul hidrogenului. Modernizarea și decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire ale clădirilor are în vedere acest lucru. vom integra mai mult uh, energiile regenerabile, inclusiv gazele regenerabile și asta în concordanță cu angajamentul nostru, cu pactul verde și cu planul pentru acțiuni climatice. Însă statele membre trebuie să-și definească prioritățile în planurile climatice. Prin urmare, atunci vom vedea cum va fi folosit hidrogenul. Uh, Comisia nu are în vedere acest lucru în prezent. Ne așteptăm însă creșterea, la o creștere a cererii în, din partea sectoarelor mai dificile. Deci va fi nevoie de hidrogen în anumite părți ale industriei și transportului. Există alte cazuri pe care le, gaze pe care le putem folosi. Domnul Morten Peters a întrebat despre implementare. Avem planuri naționale energetice. Statele membre își consolidează eforturile și avem un dialog constant pentru a le ajuta să uh, elimine acest decalaj de eficiență energetică. Vom renoi directiva privind eficiența energetică de altfel anul viitor. Apoi, cum vom finanța toate aceste lucruri? Ce intenționăm să facem? vom reuși doar dacă vom combina fondurile europene cu cele naționale, cu cele ale autorităților locale și cu cele ale sectorului privat. La nivel european, fondul de redresare uh, este de 675,2 miliarde de euro și uh, va fi distribuit în toate statele membre. 7% din acele fonduri trebuie să fie alocate acțiunilor climatice, cum am spus, ceea ce înseamnă că statele membre vor avea până la 80 de miliarde, cam o treime. Și există uh, Fondul pentru o tranziție justă, Orizont Europa, care pot ajuta la aceste activități și pentru implementarea de noi tehnologii. Am publicat astăzi, nu astăzi, dar de curând, o serie de orientări în ceea ce privește aceste, uh, acest plan de acțiune. Domnul Matias a pus o întrebare despre dimensiunea socială. Uh, da, este esențială dimensiunea socială și știm că dacă renovăm, facturile la încălzire se reduc până, cu până la 75% și asta este partea costurilor pe care le acoperă o familie. Locuințele cele mai vulnerabile, familiile cele mai vulnerabile locuiesc în clădiri um, cu un nivel energetic prost și renovarea va ajuta E bine că uh, ați menționat și metanul. Știu că acum un an m-ați întrebat ce vom face cu privire la strategia pentru metan și vă pot spune că strategia aceasta este un prim pas către direcția în care vrem să mergem pentru a propune niște ținte obligatorii, Comisia trebuie să stabilească niște reguli mai clare, să facă un studiu de impact și să analizeze situația în ceea ce privește combustibilul fosil. Trebuie atunci când stabilim astfel de ținte și standarde ca lucrurile să fie făcute în detaliu, cu mare atenție, să avem date fiabile, să verificăm cum stau lucrurile și în afara UE. Și m-ați mai întrebat de ce am vorbit doar despre, de ce mă concentrez doar pe energie. Sunt implicați mai mulți comisari aici, comisarul Rogehovski, Sinkevicius, uh, colaborează foarte îndeaproape împreună cu Franz Timmermans și în sectorul energetic există, sigur, și acolo uh, posibilități și alte sectoare care au procese și utilizare de energie. Deci, În ceea ce privește emisiile de metan, uh, trebuie să ne axăm pe toate domeniile, să vedem cum putem genera uh, venituri pentru agricultori și în același timp să reducem aceste emisii. Deci toate domeniile vor fi avut în vederea când, atunci când vorbim despre metan. Eu mă ocup de energie, deci de aceea am prioritizat uh, sectorul energetic în introducerea mea. Mulțumesc! Thank you so much, Madam Commissioner. Vă mulțumim mult, doamnă comisar. Trecem acum la cea de-a doua rundă a intervențiilor. Avem o listă de colegi care își doresc să intervină și grupurile, de, grupurile politice au fost de acord să o facă și sper că vom avea ceva timp și la final, astfel încât să mai avem și două, trei intervenții catch the eye. Un minut e timpul alocat intervențiilor. Domnul Șanchel este primul din partea PPE-ului. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă Simpson, pentru prezentarea foarte clară. Ne-ați vorbit deja despre metan. Voi continua pe acest subiect. Strategia metanului lansată ieri, Comisia spunea că va sprijini producția de biogaz din deșeuri agricole în planurile naționale strategice în PAC și e nevoie de un cadru astfel încât să fie uh, reluată această producție neglijată de biogaz. Uh, vor exista anul viitor stimulente pentru a crește producția de biogaz, însă care sunt pașii concreți de care crede Comisia că e nevoie pentru a ajunge la creșterea pe care ne-o dorim? Ce acțiuni specifice pot fi luate la nivel UE sau la nivel de stat membru? La nivel de stat membru, în Germania au 11.000 de o uzină, în Irlanda 11. E clar că în țara mea nu există niciun fel de acțiune pentru biogaz, trebuie, e nevoie de stimulente. Comisia, ce se va întâmpla cu astfel de locuri? E clar că ce e posibil într-un stat membru ar trebui să fie posibil să se întâmple peste tot. Mulțumim, domnule Kelly. Văd că Patricia Toia s-a conectat acum. Revenim la doamna Toia în rolul său de coordonator. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mă puteți auzi acum? Yes. Thank you, thank you. I apologize for this problem. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru problemă, voi vorbi în italiană. Cara comisaria. Stimată doamnă comisar, bun venit. În numele coordonatorului nostru, Danica și al meu, suntem foarte încântați de acest program pentru că uh, mizele sunt foarte ridicate cu aceste proiecte pentru uh, economii la nivelul energiei și trebuie să ne implicăm aici, atât uh, în ceea ce privește clădirile publice, cum s-a și făcut în trecut, cât și în clădirile private, mai ales pentru familiile cu venituri reduse Aici vorbim de o dimensiune socială, pentru că aici facem legătura și cu sărăcia energetică și noi întotdeauna subliniem aceste aspecte și le punem în prim plan. Ați vorbit de mai multe instrumente. Noi credem însă că e nevoie de un instrument specific dedicat acestui domeniu, pentru că există probleme legislative, de reglementare, financiare, de inovație tehnologică și poate e nevoie de un instrument specific. Și ne întrebăm dacă îl aveți în vedere. În ceea ce privește posibilitățile uh, la nivelul statelor membre. Eu cred că statele membre trebuie motivate. 37% din planul de redresare e de dedicat acestor sectoare, bun, dar știm că există o criză COVID, o criză economică și financiară care ar putea să dirigeze resursele spre alte sectoare. Deci ce vreți face aici? Și încă o dată, o întrebare, cum faceți legătura între intervențiile pe care le propuneți cu cele ale coeziunii sociale, cu fondurile de coeziune? Există posibilitatea de a da indicații, de a crea aceste legături, de a um, vă alătura politicilor pentru statele membre? Și apoi, în ceea ce privește sărăcia energetică, cum ajutăm um, păturile cele mai slabe, pentru că știm că e nevoie de mari investiții inițiale financiare pentru aceste proiecte și știm că nu toți își pot permite aceste costuri, chiar din perspectiva unor economii pe care le vor avea mai târziu la nivelul consumului de energie. Deci, cum ajutăm uh, aceste categorii? Și există oare bune practici, doamnă comisar, în anumite țări, în anumite regiuni? Pentru că dacă da, trebuie promovate și date ca exemplu să ajute și alte țări. Noi vom susține oricum această linie. Mulțumesc! Grație mult, signora Toia! Vă mulțumim, doamnă Toia! Revenim la intervențiile colegilor, un minut maxim. Domnul Gonzales Casales de la S și de are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, cu pre- pentru prezentările făcute. Avem foarte multe de citit în următoarele săptămâni acasă, cred. Voi continua în spaniolă. Voi a ser directo las preguntas. Am niște întrebări în ceea ce privește renovările. În septembrie am avut un raport privind foaia de parcurs pentru eliminarea treptată a tehnologiilor de încălzire bazată pe combustibili fosili. V-ați gândit să faceți o evaluare sau să aveți o inițiativă în acest sens? A doua întrebare în ceea ce privește renovările. Vorbiți despre categorii de renovare, de inițiative pentru a combate sărăcia energetică. Care sunt criteriile pe care le veți folosi pentru a face aceste lucruri? Se vorbește de asemenea de posibilitatea unui ETS specific pentru clădiri. Există așa ceva în ceea ce privește metanul? Există scurgerile acestea de metan în sectorul energeticul. V-ați gândit să abordați acest proces și din perspectiva metanului și a gazului, de altfel, care vine din afara Uniunii Europene? Cred că e important să aveți și acest lucru în vedere. Mr. Bart Grotius, on behalf of... Vă mulțumim, domnul Bart Grotius, din partea Renew. Mr. Grotius? Domnule Grotius? I think he's not connected. Nu este conectat. Dacă nu, atunci continuăm cu lista vorbitorilor și îi dau cuvântul doamnei Pernil Weiss din partea PP. Bună dimineața! Mă bucur să vă pot vedea și din acest unghi. Un mare mulțumesc, doamnă comisar Simpson, pentru strategia de ieri, cea pentru renovare. Sunt raportor din umbră al Parlamentului pe raportul din propria inițiativă pentru maximizarea eficienței energetice în Uniunea Europeană, așa că mă mulțumește foarte mult faptul să văd că ați ținut cont de multe dintre punctele noastre. UE trebuie să își dubleze rata de renovare pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale până în 2030. E clar că avem nevoie de finanțare foarte mult, atât la nivel, nivel public cât și privat. Comunicarea Comisiei sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o finanțare credibilă cu standarde pentru produse financiare sustenabile, cum ar fi bonduri ecologice, împrumuturi ecologice și așa mai departe. Înțeleg că intervine aici și directiva privind ipotecile și creditul pentru consumatori și această directivă. Sunt fie ceva credibil. Însă trebuie să vă întreb cum credeți că vor răspunde actorii de pe piață pozitiv la aceste inițiative? Ne putem aștepta și la alte inițiative care să fie anunțate ulterior? Mă îngrijorează faptul că rata de renovare în Uniunea Romeană va rămâne scăzută. De aceea eu, din PPM, doresc să mă asigur că piața va reacționa pozitiv la măsurile care au fost sugerate, astfel încât să ne asigurăm că vor exista bani privați pentru renovare în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o zi minunată. Vă mulțumim, doamnă Weiss. Trecem la domnul Grotius acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori să-mi exprim o preocupare legată de standarde minime de performanță energetică. Spuneați că Olanda și Franța au deja. Ca olandez aș dori să întreb cum se va asigura Comisia că aceste standarde nu vor face astfel încât gospodările și antreprenorii să se confrunte cu costuri foarte mari. Sună foarte bine, dar cât e de realist? Cum se va defini când o casă e eficientă? E o șansă foarte bună că standarde minimele să ducă la alte tipuri de probleme și că cei care au o casă trebuie să facă foarte multe pentru a avea o eficiență mai crescută, un lucru foarte scump pentru multe gospodării. Noi, în Germania, nu includem acest fapt în acordul climatic. De aceea, vă întreb, doamnă comisar, credeți că unii vor trebui să facă renovări de mii de euro pentru că casele lor nu se mai încadrează? Ce se întâmplă cu antreprenorii, cu sediile lor? Uh, nu mă înțelegeți greșit, e foarte bine că se vor face renovări, însă familia antreprenorii nu pot să nu aibă certitudine în ceea ce privește costurile de renovare, care ar putea să fie foarte ridicate, mai ales pentru viitorii ani. Așa că îmi doresc ca toate acestea să fie accesibile pentru ei. Mulțumim, domnule Grotius. Îi dau cuvântul acum doamnei Cumpula Natri. Thank you, Chair. Uh, I guess you will... Vă mulțumesc, domnule președinte, nu mă veți vedea pentru că nu am o conexiune bună, dar sper că mă auziți. Din moment ce nu avem imagine, nu va exista interpretare. Legislative part also next year, I hope, and the renovation wave. In, in general, we have to have a triangular in our mind all the time. It will be win-win-win if we put things right. The win for the renovation recovery and economy because it brings local jobs –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 Doamnă comisar Simpson, felicitări pentru dumneavoastră și pentru echipa dumneavoastră. E clar că Comisia Europeană a ținut cont de munca Parlamentului European și raportul nostru privind eficiența energetică în clădirile europene. Trebuie să recunosc că a existat această colaborare strânsă între birourile noastre. Mă bucur că există un acces pe standarde de performanță energetică minimă, pașapoarte energetice, decarbonizarea încălzirii și răcirii și cerințe de renovare viitoare pentru școli și spitale. E clar că avem ambiția de a ne dubla rata de renovare, astfel încât să reduce consumul clădirilor cu cel puțin 60% în astfel de clădiri. Abordarea sărăciei energetice e crucială pentru cei mai vulnerabili și ne-ați ascultat. Dacă reușim să luptăm împotriva sărăciei energetice, o eliminăm și avem ambițiile climatice pe care le avem, putem ajunge la o tranziție justă. Acum ține de noi și ține de mem statele membre. Sunt convins că sunteți de acord că mecanismul pentru redresare e crucial. Dacă reușim să lucrăm împreună la nivel european, național și local, eu cred că putem ca acest val de renovare să reprezinte un succes pentru toți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Maria Spirachi, PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, că v-ați făcut timp să discutați cu noi. După intervenția colegului meu de dinainte și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați sprijinit propunerea noastră a membrilor Parlamentului European mai ales pentru că ați sprijinit propunerea mea în avizul la raportul din propria inițiativă în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor. Aș dori să mă axez pe trei subiecte. Primul, standardele minime. Cum vor funcționa acestea astfel încât să existe accesibilitate pentru renovarea clădirilor. În acest sens, aș dori să spun că e important să ținem cont de propunerea dumneavoastră care se axează pe material materialele pentru renovarea clădirilor. Aș dori să vă întreb dacă dir- revizuirea directivei energetice, prin aceasta care vor fi stimulentele astfel încât să fie reciclate materialele, mai ales cele de construcție. Și aș dori să ne dați mai multe detalii despre sistemul ETS pentru clădiri, cum va funcționa, va funcționa la nivel european sau național și cum va vor interacționa toate acestea până la urmă. Și apoi pașaportul energetic. Suntem pregătiți să creăm o platformă comună acum cu descrieri similare în ceea ce privește reciclare pentru toate statele membre. Mulțumesc din nou. Vă mulțumim, doamnă Spirachi. Urmează doamna Eli- Mihaela Elizabena Brock. Vă mulțumesc, doamnă comisar. că dorim să discutăm despre o strategie pentru metan acum. Doamna confirm, comisar ne confirma faptul că nu există dispoziții europene în ceea ce privește raportul pentru metan ar fi un lucru necesar astfel încât să se poată crea un sistem de observare a emisiilor de metan. Sistemul prin satelit nu e suficient sau nici cel mai eficient. Aș dori să Vorbim și despre tot metanul emis din minele de, carbon, de cărbune, care trebuie să fie, ar fi, trebuie să fie transformat în energie electrică, însă ne lipsește tehnologia pentru a captura metanul din aer din acele ventilații, așa că Uniunea Europeană ar trebui să investească în crearea unor asemenea tehnologii. Polonia ar putea să se ocupe de un asemenea program, noi suntem pregătiți și ar fi foarte bine să se poate face așa, avem un loc unde avem capacitățile pentru a o face în Polonia. Și metanul ar trebui să fie dacă introdus în sistemul ETS, dar după 2030. Și Până atunci ar trebui să fim pregătiți să putem utiliza metanul la scară mare. Mulțumim, are cuvântul doamna Claudia Gabon din partea Renew. Bună ziua, doamnă comisar. Am două întrebări. Prima, regată de biogaz. Aș dori să vă întreb de planurile pentru biometan, dacă vă gândiți la așa ceva. Și apoi, ce rol va juca biogazul în revizuirea regulamentelor? energetice. O a doua întrebare are de-a face cu agricultura. Strategia menționează câteva evoluții pozitive în agricultură pentru reducerea metanului. Cred că mai există un potențial uriaș acolo în evoluții tehnologice. Mă întrebam dacă v-ați putea gândi la niște ținte de reducere pentru agricultură. Care ar trebui să fie acestea, după părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim, Claudia. Urmează domnul Jens Gaier din partea S și D. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea strategiei pentru metan și ceea ce ne-ați spus legat de valul de renovare. Am câteva întrebări concrete, însă trebuie să vă spun că nu am avut ocazia să analizez în profunzime conținutul documentelor. În Germania avem o situație în care renovarea locuințelor poate fi conținută în costul chiriei. E ceva important, e ceva ce atinge foarte mulți oameni pentru că în, pia- în Germania piața locuințelor e o piață a închirierilor. Ce poate să, fată, să facă comisia în ceea ce privește în acest sens. Știm că există legislația națională, însă nu am dorit să ajungem într-o situație în care economisirea de energie să vină mână în mână cu o creștere a chiriilor, astfel încât să aibă probleme o mare parte a populației. La ce s-a gândit uh, Comisia? Cum poate fi contracarat un asemenea fenomen? În uh, Germania există deja standarde energetice pentru clădiri, se țină cont de măsurile deja existente și apoi, în al treilea rând, Comisia Comisia cum va reuși să măsoare succesul acestui, acestui val de renovare Comisia. Mulțumim, domnule Gaier. Urmează doamna Angelica Nibler. Thank you very much, uh, uh Mr. President. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar, că ați venit și ne-ați prezentat planurile, inițiativele Comisiei. Două întrebări. Mai întâi, cred că vanul de renovare e un instrument deosebit pentru a contribui la obiectivele climatice și pentru a ajuta economia să-și revină. Bravo în acest sens. Întrebarea <clears throat> se referă la reducerea birocrației. Atât uh, cu valul de renovare o să avem un nou regulament cu multe obligații. Cum puteți preveni să nu avem încă un element birocratic împovărător pentru cei care trebuie să îndeplinească sarcina. A doua întrebare se referă la ETS. Sunt în favoarea sistemelor de tip ETS și extinderea lui și pentru clădiri. Aveți idei cum să facem asta? Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Nibler. Urmează domnul Ihotăras Pepe. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Mă bucur să vă văd întotdeauna în Parlament. S-a vorbit deja despre valul de renovare. Acestea ne ajută să atingem două obiective importante. Pe de-o parte, emisiile climatice, pe de altă parte să creăm locuri de muncă în construcții ca să ajutăm economia să-și revină din criza actuală. Întrebarea se referă la un alt obiectiv important al digitalizării. Cum putem să ne asigurăm că locuințele eficiente din punct de vedere energetic inteligente vor fi mai accesibile pentru oameni decât în prezent. În prezent, doar bogătașii din Uniunea Europeană își permit așa ceva. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Doamna Romana Ercovit de la SCD. Mulțumesc, mulțumesc doamna comisar pentru prezență ca raportor din umbră. Maximizarea potențialului de eficiență energetică Salut strategia valului de renovare. Îmbunătățirea eficienței energetice e pasul cel mai vizibil imediat pentru a ne ocupa de schimbări climatice. Eficiența energetică e arma secretă care poate duce la beneficii economice și sociale pentru cetățeni, locuri de muncă necesare în criză. Vreau să mă refer la două aspecte importante din strategie, locuri de muncă și finanțare. Um, uh, renovarea clădirilor vechi, crearea de 18 locuri de muncă cu fiecare un milion investit, care să ducă la o dezvoltare mai durabilă. Oportunitățile sunt nenumărate, dar cel mai mare obstacol va fi să asigurăm acces pentru finanțarea pe plan local, o condiție prealabilă pentru a descătușa potențialul de plin al valului de renovare. Asigurarea finanțării ar fi esențială, deci fac un apel la Comisia Europeană să ofere orientări cu privire la fondurile disponibile și sprijin tehnic privind renovările, pentru ca valul de renovare să fie un succes real pe plan local și european. Mulțumim <clears throat> domnul Damien Carema, cum de la Vers, dacă am înțeles bine. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Felicitări pentru o parte a planului privind eficacitatea energetică. Pe de altă parte, deși carbonul e mult mai puternic ca efect de seră decât uh, uh, dioxidul de carbon, uh, concentrarea în aer a crescut mai mult decât s-a prevăzut. Strategia metanului prezentată ieri de comisie nu are nimic concret, nimic constrângător, nimic obligatoriu. Cum să supravegăm misiile de metan, dar nu e suficient să le supraveghem, trebuie să le reducem. Metanul nu poate să facă parte din politica climatică. E nevoie de reducerea tuturor gazelor, dioxid de carbon, metan sau altele. Ce propuneri concrete imediate aveți pentru că urgența climatică impune soluții curajoase. Transportul maritim emite tot mai mult metan, peste 56% decât în perioada anterioară. Energia, a treia sursă de metan din cauza extragerii de energii fosile, continuă să producă gaz natural ca element de tranziție. De ce? Apoi, hidrogenul produs pe bază de energie fosilă, în strategie. Am auzit că Alianța pentru Hidrogen a fost dată organizației Hidrogen Europe hidrogenul fosil fără licitații transparente. O să vă scriu o scrisoare care să alăture celei la care n-am primit răspuns și se întrerupe transmisia. Domnul în urmează. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Aș vrea să mă concentrez pe biometan. În Finlanda, multe cercetări s-au referit la utilizarea agriculturii și altor căi de a obține biometan uh, din materii prime. Asta are de-a face, pe de-o parte, cu reducerea emisiilor din sectorul transportului pe de altă parte, asta va aduce venituri uh, suplimentare pentru fermieri. În Finlanda se estimează că în 2030 peste 100 de mii de automobile și multe vehicule grele <clears throat> vor avea metan și deci emisii zero. În ce privește dezvoltarea inovărilor în sector, se mai pot face multe. Doamna comisar consideră că ținta de a cheltui 30% din buget pentru activități legate de climă merită să încurajeze și producția de biometan și utilizarea lui și inovarea în acest sector. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pecarinen. Doamna Hilde Gerbentele de la EPP, de la PP, are acum cuvânt. Ähm, Vă mulțumesc, doamnă comisar. Pe scurt, Berlinul, 8 milioane de locuitori, emisiile de dioxid de carbon sunt la 50% și am făcut multe lucruri despre care s-a discutat deja. E clar că avem nevoie de implicarea investitorilor privați și de aici întrebarea mea, cum ne putem asigura că se poate face o combinație între fonduri private și publice, cum se pot comunica mai bine programele. Domnul Gaier spunea că avem și alte probleme. În Germania există acum un plafon pentru pentru chirie și acum sub acesta se permite doar un euro în cea pentru energie, însă e nevoie de aceste renovări cu multe componente. Cum putem să abordăm asemenea probleme? Cum putem să comunicăm acum aceste noi posibilități care există? Ne punem atâtea așteptări și speranțe în renovare în statele membre. Mulțumesc! Mulțumim, Hildegard. Acum domnul Fiocchi. Hece, domnule președinte, doamna comisar, vă mulțumesc pentru ce ați făcut în legătură cu energia și renovarea locuințelor. Vreau să mă refer la două aspecte, poate minore, dar totuși importante. 20% din clădirile din Italia sunt protejate din motive istorice sau artistice. E și imposibil să se facă ceva pentru a le face mai eficiente din perspectiva energetică. Ce facem în acest sens? Un alt element. Nu văd nicio mențiune. Cine va acoperi costurile demontării vechilor elemente de încălzire cu hidrocarburi, mii de kilometri de conducte pentru metan sau gaz și stații de pompare. Mulțumesc! Mulțumim. Ultimul vorbitor pe listă și n-am primit uh, intervenții spontane. Domnul Nils Fuxland de la S și D. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentare. Aș vrea să vă întreb scris în strategia valului de renovare că trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon în clădiri cu cel puțin 60% până în 2030 pentru a respecta ambițiile din Green Deal. Ce înseamnă asta pentru revizuirea celor două directive care trebuie revizuite în viitor, directiva clădirilor și a eficienței energetice. Puteți să ne spuneți ceva, ce idei aveți, ce ținte trebuie să stabilim în directiva eficienței energetice pentru a atinge 60% pentru 2030 e suficient sau trebuie o țintă mai mare? Și la directiva clădirilor e nevoie de țintă obligatorii, începește renovările sau nu? Mulțumesc. Așadar, Nils? Deci nu avem uh, catch the eye. Pe lista de vorbitori <clears throat> s-au pus multe întrebări. Sunt multe clarificări importante de făcut, dar și multe comentarii favorabile și aprecieri. Îi dau din nou cuvântul doamnei comisar Cadri Simpson ca să răspundă la întrebările dumneavoastră și să tragă niște concluzii. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru comentarii foarte utile. Vreau felicit Kirkazen și echipa pentru o bună cooperare în ce privește strategia renovărilor. După cum știți, nu e prima strategie, dar nu s-a adoptat decât ieri. Unii ați comentat că n-ați avut suficient timp să citiți documentele, dar vă sunt recunoscătoare că mi-ați dat șansa să vi le prezint și imediat după ce comisia a adoptat documentele, ați avut informații de la sursă? O să mă refer la subiectele invocate de dumneavoastră, mai mulți ați menționat. Gazele regenerabile, biometanul, hidrogenul. În iulie am prezentat strategia de resort care se ocupă de gazele curate. După cum știți, în propunerile legislative se vor face în 2021, anul viitor. Una va fi de actualizare a regulilor pieții interne pentru ca piața să corespundă gazelor regenerabile și cu siguranță considerăm că în procesul de tranziție toți carburanții fosili care poluează trebuie eliminați treptat. Vedem tot mai multe state membre care au anunțat eliminarea cărbunelui. Cărbunele continuă să fie foarte răspândit ca sursă de încălzire în prezent. Vrem mai multă electricitate regenerabilă și bazată pe gaze dar pe termen scurt țintele de a reduce cu 60% emisiile de la încălzire și răcire din sectorul construcțiilor. Asta înseamnă că eliminarea treptată a cărbunelui e măsura cea mai urgentă. Cineva a cerut detalii despre propunerile legislative care se vor prezenta anul viitor? Nu avem detalii, pentru că altfel le-am prezentat acum și în anul viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră că renovarea se leagă strâns de subiecte de politică energetică. Clădirile se legă și de programe sociale, locuințele abordabile ca preț uh, sunt uh, în penurie, clădiri pe deplin izolate sau pe deplin renovate. nu oferă întotdeauna calitate foarte bună. Deci oamenii cu venituri reduse nu pot cheltui pe eficiența energetică. E un cerc vicios trăiești în condiții proaste, facturile energetice sunt foarte mari în același timp. Este <clears throat> unul dintre elementele de care ne vom ocupa, după cum am spus mai devreme. Clădiri renovate mai bune o să ajute locuitorii să economisească până la 75% din facturile de încălzire. Recomandările în acest sens ajută statele membre în definirea politicii energetice, pentru că mulți membri ai Parlamentului au menționat acest lucru. Poziții diferite de pornire în diverse state, <clears throat> dar putem prezenta și cele mai bune practici cu inițiative concrete. Știți că avem și un observator european în acest sens. o altă perspectivă a renovării, cum putem să o încurajăm în legătura cu ETS, extinderea ETS, o posibilă extindere a ETS la clădiri, ar putea fi un instrument în instrumentar, decarbonizarea clădirilor pentru a elimina bariere economice, trecerea de la combustibil fosil la regenerabil, dar majoritatea barierelor în renovarea energetică a clădirilor sunt soluții locale economice. Utilizează alte instrumente pe lângă ETS pentru a stimula eforturile. Pentru a atinge obiectivele climatice, toate politicile relevante trebuie să lucreze împreună, eficiența energetică, toate celelalte elemente au roluri importante de jucat. Renovare înseamnă nu doar renovarea clădirii, ci și sisteme de încălzire centrală, districtuală mai bună, cu eficiență energetică și în aceste cartiere. Valul de renovare se referă la o tranziție ecologică. Unul dintre participanți a vorbit despre faptul că în tranziția energetică trebuie să avem în vedere și eficiența energetică. Sectorul construcțiilor uh, are nevoie de acțiuni, soluții inovatoare în construcții, informații cu privire la materiale și lucrări. Uh, dacă sunt înregistrate, utilizatorii pot apoi să le întrețină, să le modernizeze, să le upgradeze renovarea clădirilor uh, se referă la face disponibile mm, și stoca datele privind clădirile. Asta în legătură de valul de renovare e o situație unică aici. Avem finanțare suplimentare disponibilă am creat acest lucru în întreaga Europa la nivel uh, statal, regional. Renovările creează locuri de muncă, în special pentru IMM-uri și sărăcia energetică va fi combatută, deci pentru 4 miliarde de oameni care suferă de asta e prea mult, pilonul social e coerent și sprijină acest val de renovare abordarea de vecinătate va promova soluțiile inovatoare, va face posibil ca oamenii să lucreze în clădiri inovate care să reducă cel puțin o parte a facturilor energetice. Unele comentarii legate de metan, după cum știm cu toții, UE. reprezintă 5% din uh, scurgerile de metan provocate de om. Această strategie se concentrează pe acțiune în UE și pe plan internațional ca să ne ocupăm de emisiile de metan legate de schimbarea tipului de aprovizionare, fiind unul dintre cei mai mari importatori de carburanți fosili, de gaz fosil, majoritatea emisiilor asociate legate de importurile de carburanți. Așadar, Comisia va conlucra cu partenerii internaționali Vom avea dialoguri bilaterale și în foruri internaționale vom explora și alte posibile măsuri, uh, ținte, standarde pentru a stimula acțiunile în acest sens. Un punct foarte al Uniunii Europene, faptul că suntem lider în imaginea prin satelit, prin uh, programele noastre europene pentru a identifica marile surse de emisii de metan Știm cine sunt uh, super emițători și avem și guverne care sunt gata să combată aceste scurgeri. Am avut o discuție foarte utilă cu membrii guvernului polonez care au planuri să facă ceva în acest sens, să renunțe la unele mine, dar și să asigure locuri de muncă pentru angajați. Strategia conține și propuneri legislative. În sectorul energetic se prevede se prevăd aceste propuneri legislative anul viitor cu privire la măsurători obligatorii pentru emisiile de metan din domeniul energetic și obligația de a întreprinde acțiuni și legate de infrastructura de gaz Am avut și consultări cu cei din sector care sunt gata să-și asume sarcină. Un ultim comentariu despre cooperarea internațională. Suntem deja în legături strânse cu uh, bordul uh, de mediu de la ONU Agenția Internațională pentru Energie se ocupă de subiecte legate de scurgerile de metan. Se înființează un observator uh, internațional privind metanul. Am identificat soluții inovatoare. Desigur că încurajăm și alți parteneri internaționali să urmeze acest exemplu. Vom contribui în mare măsură cu data observatorului nu va fi o nouă organizație internațională, va fi ancorată în sistemul ONU, se va baza pe diverse elemente existente. Parteneriatul privind uh, petrolul și gazul, ca partea coaliției pentru climă și energie curată. Nu e ceva ce să fie ignorat. Vom întreprinde acțiuni, dar au fost acțiuni întreprinse și până în prezent și, după cum am spus, nu e vorba doar de sectorul energetic, ci implicăm și colegii Wojciechowski și alți colegi care se vor ocupa de aceste propuneri legislative în anii care vin. Vă mulțumesc pentru interes, pentru că m-ați invitat și sper să ne vedem în curând pentru a prezenta situația energetică a Uniunii și știu că <clears throat> aveți multe materiale publicate și evaluări pe plan individual și național. Vă mulțumesc și <clears throat> aștept întâlnirea următoare. Mulțumim, doamna comisar Cadri Simpson. Vă mulțumim pentru acest dialog legat de două subiecte importante și sperăm că valul de renovare va transforma clădirile, va da șansa să regândim, să reproiectăm, să le modernizăm, să corespundă societății digitale. Strategia metanului va aduce un set de acțiuni pentru a decarbonifica și atinge ținta de poluție zero. E foarte important să avem și un dialog privind planurile naționale energetice. Multe progrese importante, multe state membre, dar mai sunt multe de făcut, deci suntem dornici să avem acest dialog cât de curând cu dumneavoastră sau cu altcineva din partea Comisiei Europene care va fi desemnat pentru a discuta situația și modul în care statele membre ar putea face mai bune progrese pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru dialogul de azi și sperăm că data viitoare veți fi aici, dar nu foarte curând, pentru că vedeți că situația e tot mai dificilă. Săptămâna viitoare va fi cu totul uh, la distanță mulți colegi pentru propria siguranță și a celorlalți, pentru că au fost în contact cu cineva bănuit uh, că ar fi bolnav, trebuie să se izoleze, după cum ați decis și dumneavoastră. Vă mulțumesc așadar și pentru că v-ați gândit la siguranța noastră și a dumneavoastră și a colegilor printre prioritățile ce mai înalte, dar a fost uh, o discuție foarte interesantă, fructuoasă, un dialog pentru care vă mulțumim. Dragi colegi, mai avem încă două puncte pe ordinea de zi, de fapt patru, dar le împărțim uh, două câte două. Trebuie să primim un raport acum de la raportori implicați în negocieri cu Consiliul în uh, dialogul de tripartite. Mai întâi Horizon Europe, pachetul legislativ, punctele 6 și 7 pe ordinea de zi, decizia și recomandarea și o să-l invit pe domnul Dan Nica, raportor, să ne informeze în legătură cu discuțiile care au avut loc pe 6 octombrie la primul dialog tripartit în președinția germană a Consiliului. Am fost prezent la deschiderea dialogului tripartit. Domnii Lica și Renner au fost în linia întâi uh, pentru a sprijini poziția noastră, cerând un buget mai bun și solicitând ca principalele noastre obiective să fie în textul final. Domnul Danica are cuvântul. Thank you so much, dear chair. Mulțumesc, domnule președinte Bușoi, mulțumesc, dragi colegi. Negocierile pe Orizont Europa au început cu pe 6 octombrie, o săptămână după ce Consiliul și-a adoptat abordarea generală pe acest program. Parlamentul European a făcut eforturi pentru a adopta uh, textul într-o primă lectură în aprilie 19, uh, 2019 acest lucru s-a întâmplat la 10 luni după ce Comisia și-a publicat propunerea. Am făcut mari eforturi. Suntem în continuare angajați să ne ținem promisiunile pentru cetățenii europeni cu privire la comunitatea noastră, RMI, însă asta depinde totuși de abordarea Consiliului față de cele 15 programe standard în negocierile CFM. În ceea ce privește Orizont Europa, dincolo de considerentele și dispozițiile orizontale, mai rămân deschise trei subiecte: buget, cooperare internațională și sinergii. Foarte pe scurt, în ceea ce privește aceste trei aspecte, suntem dezamăgiți de propunerea Consiliului privind bugetul pentru Orizont Europa și când spun noi suntem dezamăgiți, nu mă refer doar la ITRE, ci la întreaga comunitate și la Parlament. Consiliul nu reușește să aibă o perspectivă pe termen lung și din acest motiv Uniunea Europeană ratează ocazia de a deveni sau de a rămâne lider în acest domeniu și Parlamentul nu poate accepta așa ceva. Bugetul propus de Consiliu pentru perioada 21-27 ar fi un nivel scăzut din punct de vedere istoric de la lansarea programului. Vreau să vă reamintesc că cu fiecare 10 miliarde reduse propuse de Consiliu pentru uh, se pierd cercetători, se pierd 400 de brevete, 110 invenții, 5500 de activități de testare și 220 de teste fizice. Și asta este doar vârful icebergului. Din acest motiv am hotărât să nu stabilim o dată pentru al doilea trialog până când nu avem un semnal pentru un buget mai crescut. Cu adăugarea modestă a fondurilor pentru noua generație, considerăm că uh, ce putem face pentru ca această sumă minusculă să fie eficientă este să determinăm cum va fi defalcată în programul cadru. Și același lucru e valabil și pentru alte surse. Și anume, contribuția din partea țărilor asociate, și asta este esențial. Este esențial ca aceste venite să fie distribuite în regulamentul Orizont Europa și nu prin procedura bugetară anuală. Mai mult, având nivele, având în vedere nivelul scăzut în, în bugetul CFM, trebuie să vedem care parte a programului este alocată în care sector. În procedura anuală nu există această predictibilitate pe termen mediu. Cooperarea internațională, apoi știm cu toții care sunt incertitudinile cu care ne confruntăm, însă avem o abordare diferită decât Consiliul și Comisia aici, în special pentru politica de asociere. Consiliul și Comisia sunt pentru o abordare minimalistă în toate programele CFM, dar noi spunem că fiecare dosar sectorial trebuie discutat luând în considerare specificitățile fiecărui program. Prin urmare, pentru Orizont Europa, Parlamentul păstrează o poziție puternică pentru protejarea intereselor financiare ale UE și pentru garantarea reciprocității la negocierea de noi acorduri pentru cercetare și inovare, mai ales pentru acordurile de asociere. Luăm de asemenea notă de poziția Consiliului pe articolul 18.5, prin care entitățile din state terțe pot fi excluse din părți ale programului, luând în considerare împrejurările extraordinare justificate. Există suficientă flexibilitate aici pentru a putea permite o abordare punctuală. Apoi, 3. În ceea ce privește sinergiile și noi preferăm un set unic de reguli, Consiliul dorește armonizare maximă a regulilor de eligibilitate a costurilor. Însă, noi știm că fără o astfel de recomandare nu se va schimba nimic. Într-un alt program nu s-ar putea face un nou program pe șapte ani. Haideți să fim serioși cu această chestiune a sinergiilor și să o rezolvăm acum. Aceasta este poziția Parlamentului European și insistăm și asupra recunoașterii sigilului de excelență care să permită entităților private să găsească surse de finanțare odată ce au fost uh, selectate la nivel european. Mă refer aici la Orizont Europa. Armonizarea regulilor va fi în avantajul cetățenilor, companiilor și teritoriilor. Pe lângă aceste trei aspecte, trebuie să discutăm și chestiunile orizontale, cum le numim, în ceea ce privește propunerile Consiliului pentru o dată finală pentru toate programele CFM, inclusiv Orizont Europa, poziția Parlamentului este că viitoarele programe sectoriale nu trebuie să include date finale, în special o astfel de dată ar putea să ducă la disrupții în cazul, de exemplu, intrării în vigoare mai târzii a programelor. Mă refer aici din nou la Orizont Europa. Introducerea datei finale cauzează o problemă pentru că redeschide subiectul uh, abordării comune. Și o observare, o observație finală pe chestiunile comune. Serviciile europene vor furniza informații cu privire la chestiunea statului de drept și protecția intereselor financiare ale Uniunii. Articolul 49. Primul trialog a fost o declarație politică cu privire la pozițiile noastre, principalul rezultat fiind uh, să se ceară activitatea la nivel tehnic. Deci există deja două reuniuni tehnice interinstituționale care s-au desfășurat și, cum am mai spus, nu ne putem Uh, angaja față de o dată pentru următorul trialog, înainte să avem clarificări suplimentare cu privire la negocierile CFM. Nu anticipăm progrese mari pe alte chestiuni politice înainte ca acest subiect al bugetului să fie tranșat. Este o chestiune esențială aceasta. Cam asta în ceea ce mă privește, stimate domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nica, pentru implicare. Mulțumesc domnului Eller și echipei de raportori din umbră pentru tot ce au făcut, nu doar în Parlament până acum, ci și uh, în negocierile cu Consiliul. Suntem siguri că majoritatea subiectelor și obiectivelor care ne interesează pe noi vor fi apărate de dumneavoastră. O să vedem de altfel în reuniunea coordonatorilor peste 30 de minute, dar mulțumim domnului Nica pentru informare. Avem încă 10 minute, ne putem ocupa de punctele 8 și 9. Vă rog, 5 minute pe intervenție pentru că avem raportul pe negocierile interinstituționale în ceea ce privește AIT și agenda pentru inovații strategice al acestui institut. Avem deci două puncte pe care o să le abordăm împreună pentru că au fost discutate ca pachet. Avem doi raportori foarte activi, doamna Maria Sa Matia și doamna Maria Calvalio. Primul trialog a avut loc pe 29 septembrie. Am avut onoarea să intervin la începutul acestui trialog și apoi colegele noastre au negociat intens cu Consiliul, cu președinția germană. Prin urmare, dau cuvântul stimatelor noastre colege să ne ofere informații cu privire la starea lucrurilor pe aceste două subiecte. Începem cu doamna Marisa Matias. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, am avut deja două trialoguri și am hotărât pentru, așa cum am făcut și în Parlament, pe durata negocierilor noastre, să avem uh, discuții comune. Pentru noi, principala problemă rămâne aceeași ca pentru Orizont Europa, și anume chestiunea bugetului. Până când nu vom putea defini bugetul așa cum trebuie, sunt chestiuni care vor rămâne deschise. Însă, în scurta mea introducere, după care îi dau cuvântul colegei Maria de Gracia Carvalho pentru a completa intervenția mea, aș vrea să vă spun care este miza în momentul de față, pentru că e un pic mai mult decât bugetul. Asta e principala problemă. Negocierile se desfășoară într-o atmosferă bună și cu o dorință concretă de a finaliza cât mai repede și de a avea o propunere robustă și concretă pentru EIT. Putem ajunge la un acord în ceea ce privește acțiunile de răspuns în caz de criză și la fel și în ceea ce privește uh, schema de inovații și alte dimensiuni ale AIT care sunt Principalele instrumente pe care le avem în vedere în domeniul cercetării, inovației și educației. Au fost niște lucruri asupra cărora s-a convenit deja și cred că avem o bună propunere în momentul de față. Însă, există legături cu Orizont Europa, evident, și unele dintre chestiuni nu sunt definite așa cum trebuie și ne confruntăm cu dificultăți, mai ales în ceea ce privește acoperirea geografică, un lucru pe care și noi îl avem în vedere la, în ceea ce privește durabilitatea, la fel și noile stimulente. Există niște detalii ce trebuie abordate, dar cred că cel mai important este să uh, rămânem uniți pe durata discuțiilor, să păstrăm legătura cu Orizont Europa și să încercăm să ajungem la un compromis comun cât mai repede posibil până la finele negocierilor. Mulțumesc foarte mult, Marisa. Doamna Maria Carvalho este invitată acum să ia cuvântul. Good, good morning. Thank you, Chair, and thank you for your... Bună dimineața, vă mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Voi începe prin a vă mulțumi pentru o pentru că dacă pot să vorbesc, vreau să-i mulțumesc colegei mele pentru cooperarea, cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Am hotărât să tratăm cele două rapoarte ca pachet. Cooperarea noastră a fost una foarte bună și în același timp vreau să mulțumesc și Comisiei și președinției pentru uh, contextul bun în care s-au desfășurat negocierilor, să le mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului, asistenților care au depus cu toții mari eforturi până acum. Cum spunea și Marisa, deja am avut două trialoguri, primul doar pentru partea exploratorie, pentru pozițiile exploratorii, diferitele puncte de vedere ale celor trei instituții. Iar în al doilea, la data de 29 septembrie, am avansat, am discutat despre acțiunile ca răspuns la criză. A fost foarte bine, a fost un punct important pentru Parlamentul European și am căzut de acord asupra faptului că COVID-19 și faptul că trebuie să răspundem la COVID-19 trebuie să se regăsească toate aceste lucruri în aceste două regulamente și că ar trebui să menționăm posibilele acțiuni care ar putea fi întreprinse din cauza crizei și în ceea ce ține de flexibilitate și de proceduri financiare, dar de asemenea că e foarte important să ca entitățile să țină cont de criza curentă în actuală în activitățile lor. Am fost de acord că nu trebuie să fie desemnat un buget, un buget special pentru asemenea acțiuni. Un al doilea punct asupra care am uh, convenit și e de asemenea emblematic pentru Parlamentul European IRIS, infrastructură regională și sinergia cu fondurile structurale. Sinergiile nu existau în propunerea Comisiei și a Consiliului, așa că aceasta e o propunere a Parlamentului să facem o asociere între sinergii și fondurile structurale pentru schemele de renovare. Am depus eforturi foarte mari, am reușit să avem și un acord în acest sens. Am căzut de acord asupra faptului că RIS trebuie să reprezinte o pârghie pentru fondurile regionale, fondurile structurale în general și pentru planul de redresare. Așa că e nevoie de, era nevoie de asemenea sinergii. Am fost de acord și cu obligativitatea RIS, lucru de asemenea important și am avut o discuție foarte lungă legată de țările și regiunile eligibile pentru RIS, care sunt acestea și criteriile trebuie să se bazeze doar pe o tablă de marcaj europeană și ar trebui să ne mai gândim nu doar la ultimul an, ci la rezultatele din ultimii 3-4 ani pentru CO4 ce apare pe tabelele de marcaj europene, astfel încât procedeul să fie unul inclusiv și să nu rămână nimeni în urmă. Acestea sunt subiectele pe care le-am discutat. Cum ne spunea Marisa, mai trebuie să discutăm, am avansat puțin, dar nu suficient, trebuie să avansăm pe acoperirea geografică, avem un acord general că avem nevoie de un mai bun echilibru geografic, însă Consiliului și Comisiei nu le place această utilizare a termenilor acoperire geografică și aici trebuie să mai discutăm. Însă pe conținut mai există în continuare anumite dezacorduri. Parlamentul European solicită deschidere, licitații deschise, solicitări deschise pentru parteneri, pentru proiecte, în timp ce Consiliul și Comisia își doresc să existe asemenea solicitări publice doar pentru unele activități. Noi ne dorim transparență și deschidere în tot ceea ce ține de distribuire de fonduri sub EIT. criteriile pentru scorurile ecologice. Ne dorim să existe și un sector și un criteriu secundar aliniat cu Orizont Europa. De exemplu, egalitatea de gen, diversitatea între statei, IMM-urile, încă trebuie să cădem de acord asupra acestui de-al doilea criteriu și includerea haburilor de inovare și aici trebuie să ajungem la o înțelegere și la tot ceea ce ține de buget, împărțirea bugetului, și apoi relația între EIT și celelalte componente. Totul este legat din nou și de buget. Propunerea Parlamentului este să continue finanțarea instituțională. Consiliul e mai precaut, spune doar dacă nu există finanțare directă instituțională. Aceste new kicks și bugetul sunt principalele elemente pe care trebuie să le decidem. Totul depinde foarte mult de, foarte mult de buget. Sperăm că colegii de la bugete vor negocia un buget important pentru Orizont Europa și pentru Orizont Europa să primim un buget bun pentru EIT astfel încât să putem închide și aceste puncte rămase deschise din cauza că nu știm exact cum va arăta bugetul pentru IT. În rest, negocierile merg bine. Însă, bineînțeles că totul depinde de aceste cifre magice pentru buget. Mulțumim foarte mult, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Carvalho, îi mulțumesc și doamnei Matias nu doar dumneavoastră, ci întregii echipe de la ITRE raportorilor din umbră, secretariatului, consilierilor politici. Le mulțumesc pentru munca pe care o faceți. Vom continua să urmăm pe aceste negocieri pe aceste două subiecte atât de importante, patru dosare legislative, două subiecte extrem de importante, Orizont Europa și Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Punctul 10 este punctul diverse. Nu văd niciun fel de solicitări. Atunci, la 11, următoarea reuniune va avea loc marți 27 octombrie. Ora exactă vă va fi comunicată în curând de secretariat. Le mulțumesc colegilor de la secretariat, asistenței tehnice din Parlamentul European Mulțumesc echipei care a făcut traducerea, toate cele mai bune, stimați colegi, rămâneți sănătoși, aveți grijă de dumneavoastră și mult succes în toate activitățile, pe curând!